tot și îi rog pe cei care nu doresc să rămână în sală să părăsească sala cât mai repede pentru ca cei care doresc să intervină să poată să o facă. Încep deci explicațiile la vot pe marginea rapoartelor care s-au supus la vot astăzi. Stimați colegi, vă rog să părăsiți sala în liniște pentru a putea da cuvântul celor înscriși pe listă. Deci, în legătură cu rapoartele supuse la vot, Așteptăm explicațiile de vot și trebuie să vă spun că avem multe liste ale celor care solicită explicații de vot, dar noi vom putea continua până la cel mult orele 14-45 de minute, pentru ca după aceea sala să poată fi pregătită pentru reluarea lucrărilor. Toate intervențiile eh, care nu se vor putea derula astăzi vor putea să aibă loc mâine sau să fie predate în scris. Stimați colegi, vă rog să părăziți sala cât mai repede cu putință. Este o dovadă de solidaritate cu colegii care doresc să intervină. Primul vorbitor înscris pe listă este domnul Peter Iar pentru un minut în legătură cu recomandarea făcută de Jao Ferreira, acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Guinea-Bissau, posibilitățile de pescuit și contribuția financiară. Mulțumesc, doamna președintă. Da, uh, eu doresc să mă refer la toate acordurile de pescuit, pentru că, în mod normal, este o situație win-win care sună bine. Încheiem un acord de parteneriat, în același timp uh, acordăm un ajutor pentru dezvoltare. Eu am uh, votat pentru aceste acorduri, în același timp însă am un sentiment de îngrijorare, pentru că va trebui să existe și un control uh, tip follow-up uh, ca să uh, se respecte prevederile și uh, trebuie să verificăm atât dacă se respectă cotele de pescuit, cât și dacă uh, banii ajung la cei care au nevoie și nu se scurt undeva în uh, buzunarele administrației. Deci aș vrea să existe și o verificare a modului în care se derulează aceste acorduri. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc domnului Iana, domnul Jonathan Arnold pentru recomandarea domnului Santos în legătură cu acordul de parteneriat cu Madagascarul. Aveți cuvântul pentru un minut. To my mind... După părerea mea, doamnă președinte, aceste acorduri de pescuit um, arată că am forțat mâna unor țări foarte sărace ca să ne permită să le exploatăm resursele naturale. Madagascarul uh, are o situație ecologică unică în Oceanul Indian. Flora și fauna sunt atât de variate din cauze geologice încât uh, trebuie să se acorde o protecție deosebită ecosistemului acestui țăr și nu cred că acest acord este în interesul poporului din Madagascar. Mulțumesc, domnule Arnott. Trecem la raportul lui Ska Keller, măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei și al Greciei. Prima vorbitoare, doamna Mihaela Șodrova, pentru un minut paní předsedající chtěla bych vysvětlit proč jsem nehlasovala pro zprávu. doresc să explic de ce nu am votat pentru acordul keller nu pentru că sunt împotriva solidarității din potrivă aceasta este absolut necesară este un gest de umanitate. aș dori să fie ajutate familiile uh, care vin în Republica Cehă, de exemplu, pentru că um, capă de statul islamic, dar am, nu am votat pentru, pentru că acest raport uh, depășește ceea ce au hotărât statele membre în ceea ce privește distribuirea de refugiați. Um, deci uh, merge mult mai departe decât decizia din Consiliu și reprezentanții statelor membre care se ocupă de politica de azil și punerea sa în aplicare trebuie să cadă de acord și rolul Parlamentului European nu este să participe la această decizie sau să decide numele lor. Mulțumesc. Eleonora Forența. Următorul vorbitor, doamna Forența, pentru un minut. Eu suport. Mulțumesc, doamnă președinte. Am votat pentru raportul Keller din convingere, în acest raport se identifică priorități fundamentale. Se consideră că cifra uh, menționată de 40.000 de migranți este insuficientă. Este considerată doar un punct de plecare. Acest sistem de repartizare pe cote trebuie să devină unul permanent. Eu cred că ceea ce ne-a spus și domnul Juncker în această dimineață nu este suficient. Și cred că este greșit să se continue această distinție obsesivă între migranții economici și refugiați. Această distinție arată uh, că scopul politicii este controlul fluxurilor migratoare și nu apărarea dreptului la azil. Eu sper că foarte curând se va schimba politica Uniunii în ceea ce privește migrație, să se schimbe politica dreptului de azil și uh, cetățenia europeană să fie văzută ca fiind primitoare și să se modifice regulamentul de la Dublin. Mulțumesc, doamna Forența. Ieri și pospisul intervine pentru un minut. Já jsem nepodpořil kvóty, o kterých se v této zprávě hlasovalo Mulțumesc, mulțumesc. Cota, uh, cotele care au fost stabilite uh, uh, trebuie să se reflecte și în practică, dar lucrurile în practică nu prea funcționează. Noi ar trebui să acordăm solicitanților de azil dreptul să rămână acolo unde vor. Dar uh, eu cred că uh, măsurile care se propun uh, nu sunt fericite, sunt uh, greșite. Există oameni care eh, doresc să ajungă acolo unde se află și familiile lor și o redistribuire administrativă a solicitanților de azil ar putea să ducă până la urmă la o mentalitate în Europa împotriva spațiului Schengen și acesta ar putea să fie uh, un efect nefericit. Uh, Uh, eu, ca și uh, întreaga Republică Cehă, sunt pentru solidaritate, dar nu pentru redistribuire. Următoarea intervenție. Este doamnei Nina Gill. Aici, în Parlamentul European, dar și în Regatul Unit, uh, acum când sărbătorim aniversarea reginei ca fiind cel mai longeviv monarh, ne aduce aminte că în primul ei discurs a vorbit despre solidaritatea cu refugiații care uh, fugeau de persecuții în al doilea război mondial. Situația este similară cu cea uh, celor care fug astăzi din Siria, din Libia și din Irak. Acestea se confruntă cu um, aceeași situație foarte dificilă, își părăsesc casele um, și sunt mulți minori care o fac fără părinți. Ce facem pentru a ne asigura că aceștia sunt protejați? protejați. Ne-am votat pentru raportul Keller pentru că este clar că trebuie să răspundem crizei refugiaților la nivelul Uniunii Europene și trebuie să o facem acum. Mulțumesc! Mulțumesc, doamne Egil. Domnul Stanislav Polciac pentru un minut. Păi, <clears throat> Mulțumesc, doamnă vicepreședintă. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Aș vrea să spun că am votat pentru raportul Keller dar uh, nu îmi doresc cote obligatorii și vă spun de ce. Pentru că lucrurile sunt ca în Biblie. Ehm, nu poți avea ehm, să manifesti credința fără să acționezi. Și deci trebuie să vorbim despre solidaritate europeană. Eu cred că susținând acest raport, ajutând Grecia și Italia, trebuie să manifestăm solidaritate. Dar trebuie să existe un acord între toate statele membre. Dacă votăm împotriva acestui raport, nu vom mai putea spune că suntem susținători susținători ai solidarității europene, pentru că asta înseamnă că nu credem în solidaritatea europeană. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare, doamna Cristina Morvai, pentru un minut. Természetesen nemmel szavaztam. A... Bineînțeles că am votat împotriva acestui raport. Și ă, din păcate, nu am găsit răspuns la problemele noastre să respecte Ungaria ă, acordul Schengen, trebuie să-și păstreze și să ă, păzească granița spațiului Schengen, da sau nu. Uh, nu facem decât să um, vorbim despre o disponibilitate de a primi un număr cât mai mare de uh, refugiați, dar uh, eu cred că viața lor nu se va schimba în bine, indiferent de câți refugiați vor veni în Uniunea Europeană, parlamentarii vor câștiga la fel de mult mult, vor locui în cartiere sigure, uh, nu vor uh, locui alături de refugiați. Uh, copiii noștri nu au dificultăți în a învăța, pentru că învață la școli private, la spitale private. De ce să ne facem griji? Mulțumesc. Domnul Ciambaschi, pentru un minut. Mulțumesc. totul sunt doamnă președinte. Sunt împotriva unor cote obligatorii pentru primirea refugiaților. Sunt împotrivă pentru că astfel nu se respectă suveranitatea statelor membre și capacitatea lor de a-și controla frontierele. Sunt împotrivă și pentru că nivelul de viață este diferit între statele membre. Uh, cum poți să obligi oameni să rămână în Ungaria, în Bulgaria și pe alții să îi trimiți în Germania sau în Suedia? Nu este oare o discriminare între refugiați? În același timp, um, nu există o definiție a migrantului economic și a refugiatului. Atâta timp cât nu există definiții clare, nu putem aplica cote obligatorii. pentru că trebuie să primim sute de mii de oameni și situația nu se poate termina decât rău. Iar acordul Schengen nu funcționează și acum nu funcționează nici sistemul de la Dublin. Bill Următorul vorbitor, Bill Ezrich, de asemenea, pentru un minut. Mulțumesc. Am votat împotriva unor măsuri care nu ar face decât să uh, spargă porțile Europei. Și ar, uh, uh, a, trebuie să avem o politică de azil uh, care să fie convenită, de fapt, între toate statele. Uh, permitem uh, oamenilor să se stabilească în țările noastre, fiindcă sunt într-o situație uh, de risc. Eu cred că trebuie să analizăm uh, adevăratele amenințări. Eu sugerez ca toți cei care au uh, vorbit atât de pasional uh, despre primirea uh, refugiaților să se gândească ce ar însemna să-i primească în propriile case pe refugiați. Următoarea vorbitoare, Ana Zaborska, pentru un minut. Mulțumesc, doamna președintă a podporujem princíp spravodlivej. Eu am votat pentru principiul unei solidarități juste între statele membre pentru rezolvarea crizei refugiaților. Dar eu uh, sunt și pentru returnarea uh, acelor uh, migranți uh, a căror viață nu este amenințată acasă. Sigur că fiecare are dreptul să-și dorească o viață mai bună, dar în clipa de față trebuie să acordăm prioritate celor a căror viață este în pericol. Deci nu uh, pot fi de acord uh, cu uh, repartizarea unor cote și majorarea uh, numărului refugiaților care ar urma să fie repartizați până la 160.000 de de oameni. Eu cred că în loc de măsuri temporare trebuie să existe un mecanism elaborat pe termen lung, de aceea m-am abținut de la vot. Mulțumesc. Următoarea intervenție, domnul Andrei Smamichins, pentru un minut. Ah, Godate colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, am votat în favoarea acestei decizii foarte importante și vă voi explica de ce. Când vine vorba de despre refugiați, e vorba despre valori comune, despre solidaritate și mi-e rușine că anumiți colegi din țara mea, din alte grupuri politice, au votat împotriva textului. Suntem din noi state membre și din 2009 uh, până 2013, țara mea a primit fonduri importante pentru refugiați uh, și va primi în continuare și mi-e rușine pentru că dorim să primim fonduri de la Uniunea Europeană, dar când vine vorba de a arăta solidaritate față de cei într-o situație dramatică, nu o facem. Uniunea Europeană uh, nu poate să continue așa. Trebuie să facem un efort. Mulțumesc, doamna Marian Harkin, pentru un minut. Mulțumesc, doamna președinte. Eu am uh, susținut cu plăcere acest raport astăzi, pentru că propune relocarea 40 uh, de uh, mii de refugiați refugiați uh, către statele membre uh, în anii următori. Este o uh, soluție temporară, dar doar solicitanții de azil care necesită protecție internațională vor fi eligibili pentru această redistribuire. Așa cum a spus și președintele Comisiei, spune că este un moment esențial în istoria Europei și eu apreciez foarte mult uh, implicarea uriașă a multor oameni obișnuiți care doresc să ajute. Și eu am primit de la cetățeni din Irlanda de a adăposti refugiați. Și uh, eu cred că trebuie să existe un asemenea sentiment de Uh, solidaritate și nu uh, atitudini anti-europene. Noi vom putea să integrăm în comunitățile noastre pe cei care nu vor dori să se întoarcă acasă. Mulțumesc. Domnul Wolf are cuvântul. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Încă o dată, astăzi Uniunea Europeană a mai făcut un pas spre distrugerea statului națiune și a capacității cetățenilor lor de a vota guverne care să ia decizii independente în chestiuni atât de importante cum sunt imigrația, migrația și azilul. Propunerile făcute acestui Parlament uh, nu vizează doar uh, chestiuni de competență a Uniunii Europene, ci au aroganța să considere că Uniunea Europeană poate să schimbe dreptul internațional, să extindă definiția solicitantului de azil sau refugiaților uh, la oricine vine din orice țară. Astfel deschidem ușa tuturor, tuturor africanilor, celor din Orientul Mijlociu și din Africa, tuturor celor care nu sunt cu adevărat adevărat refugiați, ci celor care doresc pur și simplu să vină să lucreze în Uniunea Europeană. Salariile vor scăzea, uh, oamenii își vor pierde locul de muncă, săracii, uh, cei care nu au o voce în Europa vor suferi din cauza aroganței celor din acest hemiciclu. Mulțumesc, domnule Wolf. În încheierea uh, explicațiilor de vot pe acest raport are cuvântul domnul Arnold. Oare ă, ă, ă, ne-am pierdut mințile? trebuie să ne gândim că da, pe un refugiat în Europa revin 25 de refugiați în Iordania, în alte state vecine. Dar noi, de fapt, ce facem? Îi stimulăm pe traficanți acum să ne gândim la situația aceasta, să gândim înainte de a acționa, să ne aducem aminte că crizele umanitare nu se opresc la granițele Europei noi încercăm să prevenim moartea unor oameni, dar s-ar putea ca accidentele să continue. Există șase state bogate în zona Golfului care au acceptat zero refugiați. Trebuie să ne gândim și la această situație trebuie uh, să ne gândim că uh, Europa este doar un spațiu mic. Mulțumesc domnului Anot în legătură cu uh, raportul uh, Keller. Acestea au fost explicațiile de vot. Trecem acum la raportul privind dimensiunea urbană a politicilor Uniunii Europene, raport al doamnei Westphal și vreau să vă spun că este ultimul raport la care vom avea astăzi explicații de vot. Este vorba de în total șapte, după aceea ă, va trebui să pregătim sala pentru ă, ședința de după amiază. Începe doamna Gil. Mulțumesc, domnule președinte. În orașe locuiesc aproape 70% din cetățenii Uniunii Europene. Acolo sunt uh, produse două treimi din PIB și acolo regăsim principalele provocări ale vieții de zi cu zi. Uh, șomajul, uh, poluarea, schimbările climatice, excluziunea socială. Uh, dar sunt și haburi de inovare, de activitate economică. Acolo se pot găsi soluții la aceste provocări. Uniunea Europeană a făcut deja multe în domeniul dezvoltării urbane și regionale, mai ales în regiunea mea, Western Midlands, în orașe ca uh, Birmingham um, și altele, uh, zone în care Uniunea Europeană a contribuit la dezvoltare. Dar trebuie să recunoaștem că există o lipsă de coordonare în domeniul politicii urbane, atât la nivel orizontal cât și la nivel vertical. De aceea am sprijinit uh, raportul Vestfal pentru a cere comisiei să încurajeze orașele să fie mai aproape de ciclul politic uh, european cu, și să participe la strategia UE 2020. Mulțumesc, doamne Chir. Îi dau cuvântul domnului Polciac. Mulțumesc, domnule președinte. Am fost foarte bucuros să susțin acest raport pentru că am avut discuții dacă nivelul comunitar este cel potrivit pentru a vorbi despre mobilitatea urbană și despre agenda urbană. Dar cred că a fost o uh, bună dezbatere pentru că ne întrebăm, agenda urbană face parte din competențele comunitare? Firește, pentru că mulți europeni trăiesc în orașe și eh, chiar se deplasează spre orașe. Deci, majoritatea cetățenilor europeni trăiesc în zona urbană. Deci, dacă noi ne abținem de la politicile în domeniul urban, nu ar fi o uh, atitudine fericită, ar însemna că uh, nu dorim să uh, formăm, să ne implicăm în formarea viitorului. Deci, eu cred că mobilitatea urbană, agenda urbană, este parte a politicilor europene. Mulțumesc domnului Polcea că îi dau cuvântul doamnei Macovei. Mulțumesc, domnule președinte

este bine ca în Parlament să vorbim despre un raport care analizează dimensiunea urbană a politicilor europene. Pentru că 80% din cetățenii europeni trăiesc în orașe. Dar ă, dacă încă nu constatăm modificări pozitive, asta se datorează pentru că ă, în multe state membre uh, nu mai există uh, o viață uh, la sate adevărată, fiindcă acolo, de fapt, nu se petrec modernizări și transformări. Trebuie să, mă, să ne gândim ce ne propunem prin dimensiunea urbană. Eu m-am abținut în legătură cu un aliniat în care se spune că ne dorim înființarea unei instituții centrale în paralel cu Comisia Europeană, dar eu cred că asta ar uh, determina o centralizare inutilă. Acolo m-am abținut. Mulțumesc, domnul Pocovici. Mulțumesc. Acest raport referitor la dimensiunea urbană uh, L-am votat favorabil pentru că există uh, o serie întreagă de uniuni, asocieri care se ocupă de uh, politica urbană, dar cred că trebuie să vorbim și în instituțiile europene despre politicile de urbanism. Se a spus că între 50 și 80% din populațiile eh, din eh, statele membre trăiesc în mari orașe. Eh, ei întâmpină destule probleme. Există navetiști, există probleme pentru mediu, la care trebuie să găsim rezolvare. Este nevoie și de coexistența orașelor cu mediul înconjurător și zonele vecine uh, trebuie uh, dezvoltat și transportul înspre uh, așezările din vecinătate și spațiul european este o bună ocazie pentru colaborare. Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc. Domnule președinte, am bucurat să pot sprijini acest raport și am votat conform liniei grupului meu. A fost interesant uh, și plăcut să observ că majoritatea colegilor au sprijinit acest raport și nu mă miră acest lucru. Jumătate din populația lumii trăiesc în zonele urbane. 75% din populația Uniunii Europene trăiește în zonele urbane și de aceea trebuie să facem tot ce ne e posibil, în, în putere pentru a ne promova orașele și pentru a promova dezvoltarea economică a acestora trebuie să fie disponibile uh, facilitățile de educație, cele sportive, trebuie să existe locuri de muncă și condiții demne de viață pentru toți cetățenii. Și trebuie să ne concentrăm mai mult pe uh, transporturi, pentru, pe dezvoltarea transporturilor în celor alternative cu autoturisme electrice și cu bicicletele pentru a reduce emisiile. Se pot face multe, subiectul este foarte important și poate schimba lucrurile. Mulțumesc! Mulțumesc domnului Kelly. Domnul Mamikins are cuvântul. Kungs, godātie kolēģi, es arī o ārkārtīgi svarīgu Mulțumesc și am votat pentru acest raport, însă în același timp cred că e o decizie revine la momentul potrivit. S-a vorbit deja despre faptul că peste 75% din populația europeană trăiește în uh, zone urbane. Aceste zone sunt uh, interesante din punct de vedere cultural, din punct de vedere al uh, istoriei noastre. Uh, și acest lucru s-a văzut în Europa de sute de ani. Această viziune trebuie coordonată la nivel european. Nu e obligatoriu în acest moment, dar cred că e un subiect foarte important. Cred că avem nevoie de o strategie comună. Trebuie să implicăm reprezentanții guvernelor locale. Cred că există o diferență între municipalități și guvernele regionale și încă o dată repet că am votat pentru. Mulțumesc domnule Manikins și în final domnul Etheridge. Mulțumesc. Aceste politici încearcă să depășească, să treacă, să lase la, deoparte uh, statul națiune. Avem problema în West Midlands, de exemplu, și vă avertizez că dacă se întâmplă ceea ce se presupune că se va întâmpla acolo, va exista discriminare pozitivă când vine vorba de angajații Consiliului. Să vă așteptați atunci la taxe de uh, șosea și taxe pentru lăturarea gunoaielor urbane, toate taxe impuse de Uniunea Europeană. Trebuie să rămânem uniți, noi cei din West Midlands, și să lucrăm împreună, să luptăm împotriva acestor idei care ne depărtează de oameni. Vă rog să vă alăturați mie și să combatem această autoritate combinată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Etheridge. Acestea ar fi explicațiile de vot pe raportul Westfall și ajungem la închiderea acestui